Și acum în grupul verdilor are cuvântul domnul Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimul mandat am avut 15 rezoluții pe Venezuela și nu sunt convinsă că obiectivul acelor propuneri a fost să rezolve situația în beneficiul poporului venezuelan, ci să se asigure că anumite forțe în această țară disperată pot lua puterea de la guvernul discreditat al lui Maduro. Între timp ignorăm abuzurile din alte țări din uh, America Centrală care dau naștere la o migrație masivă și care reprezintă subiectul unei alte rezoluții a Parlamentului. E clar că strategia de a organiza o lovitură de stat uh, a dat greș și uh, vedeți că în declarația de astăzi doamna Mogherini Guaido nici măcar n-a mai fost menționat. Apoi, uh, doamna Bachelet a vizitat Venezuela în numele Națiunilor Unite și a condamnat clar toate abuzurile, asta suntem de acord. Apoi Norvegia a lansat o inițiativă prin care aduce ambele părți la discuții în Barbados, un lucru pe care ar trebui să facem și noi, să-l susținem. Deși o rezoluție negociată, o rezolvare negociată este încă problematică, sperăm că se poate ajunge la o soluție mediată pe care toți venezuelenii să o accepte și asta ar trebui să susțină acest Parlament. Thank you. Grazie Mulțumesc foarte mult și acum în numele grupului Identitate și Democrație are cuvântul domnul Olivier, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Venezuela este mai întâi de toate o dramă umană și dacă suntem cu toții de acord, o confirmare a nocivității sistemelor colectiviste. Venezuela, văzută din țările europene, este o dublă uh, greșeală, uh, susținerea și ingerința. Susținerea pe de-o parte, în sensul că dăm senzația că urmăm servil poziția americană, susținându-l pe Guaido, pe președintele uh, adunării naționale, în siajul lui Trump. La ce mai servește atunci o organizație europeană dacă pe scena internațională ea apare ca un port-drapel al steagului cu stele, care nu este steagul nostru și nu sunt stelele noastre, ci ale americanilor. Și apoi ingerința avem uh, o atitudine brutală față de un conflict intern care poate degenera în război civil. Italia, care a susținut o poziție echilibrată, a dat uh, dovadă de uh, clar viziune, Ignorând prudența pe care ar fi recomandat-o spiritul independent și de non-ingerință, Uniunea Europeană și-a pierdut credibilitatea diplomatică, ceea ce îi creează un handicap în eforturile de a juca un rol de mediator atât de necesar astăzi. Și această situație tristă ar trebui să ne servească drept lecție. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, doamnei Fotiga, 1 minut și 30, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europeni. President, my, Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, în 2017 am acordat premiul Saharov opoziției din Venezuela. Din păcate, regimul Maduro de atunci și până acum a rămas destul de puternic. În pofida violărilor masive ale drepturilor omului, în pofida faptului că își intimidează opoziția democratică și în pofida valului masiv de arestări, suntem îngrijorați de uh, criza hiperinflaționistă din țară, de răspândirea bolilor, lipsa medicamentelor și mai ales de suferința persoanelor uh, în vârstă și a copiilor. E o criză a migrației uh, cu efecte de contagiune în întreaga regiune. Însă, Recentele eforturi diplomatice ne dau motive de speranță. Salută procesul de la Barbados cu precauție. Uh, noi susținem eforturile dumneavoastră, doamna Mogherini. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, grazie mille. E adesso, Mulțumesc și acum în numele grupului confederal uh, al Stângii Unite, Stânga Nordică, domnul Pineda Marin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Catalana, din Catalonia de secolul trecut, e seamănă cu cea din Venezuela. Și o să se aprobe tot o aceeași rezoluție ca și în trecut în Venezuela când Tajani era președintele Parlamentului, a fost recunoscut Juan Guaido ca, pre, ca președinte al Venezuelei, deși Venezuela are un președinte democratic ales. Și când uh, Guaido uh, vine în Barbados la discuții, vin presiunile din partea Statelor Unite. Uniunea Europeană trebuie să respecte dreptul internațional, neamestecul în deciziile suverane ale poporului și să ridice sancțiunile. Ziceți că sunteți preocupați de soarta venezuelanurilor, dar, doamna Mogherini, nu mai amenințați cu sancțiuni și cereți dialog și moderare. Uniunea Europeană trebuie să pună bazele dialogului și să lasă poporul venezuelan să-și decide viitorul. Uniunea Europeană trebuie să acționeze într-o formă democratică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Rowland. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Castaldo. Situația din Venezuela de astăzi este un exemplu despre ce se întâmplă atunci când o ideologie socialistă este dusă până la concluzia sa logică și de ce această ideologie trebuie învinsă în Europa. Ce m-a deranjat în această dimineață, ascultându-i pe membrii de stânga, este că ei cred că o agendă socialistă cu mai multă reglementare, mai multă planificare centrală, mai multă birocrație va duce la utopie economică. În calitate de economist vă pot spune că aceste idei sunt nebunești și greșite. Uh, uh, nu vor da mai multă libertate personală și economică acestei idei uh, pe care le-am auzit azi dimineață, ci vor face opusul. În cuvintele lui Friedrich Hayek, un mare economist austriac, vor duce pe drumul spre servitute. Venezuela ne reamintește cum funcționează socialismul pur și dur, Uh, cum duce la criză economică, socială, fără medicamente, fără hrană, inflație de un milion la sută și uh, o economie care deja s-a contractat cu 50% în ultimii ani, va scădea cu încă 25% anul acesta. Intervenind, uh, vă puteți simți mai bine că vă susțineți virtuțile politice, dar nu ajutați pe curajosul lider al opoziției, Juan Guaido, și pe susținătorii săi. Mulțumesc foarte mult. Există un cartonaș albastru. Îl acceptați, domnule deputat? Domnul Harwood uh, uh, dorește să vă pună o întrebare. Vă rog, domnule Harwood. Aș vrea să-l felicit uh, pe domnul Roland pentru declarația sa puternică. Vreau să-l întreb cum crede că va mai comunica cu un alt reprezentant după ce o să ieșim din Uniunea Europeană. We'll do this multilaterally o să facem aceste eforturi multilateral, în mod multilateral, desigur. Grazie mille anche per lo sforzo di sintesi da... Mulțumesc mai ales pentru răspunsul atât de sintetic și, între... și pentru întrebarea destul de sintetică. Și acum are cuvântul domnul Lopez Hill, un minut, vă rog. Domnule președinte, doamna Mogherini, ca venezuelan și ca spaniol, am sentimente foarte profunde când vorbesc. Pe 4 iulie, înalta comisară pentru drepturile omului a ONU, Michel Bachelet, a prezentat un raport privind încălcările drepturilor omului în Venezuela. confirmat persecuțiile, tortura, asasinatele ca politică de stat, așa cum au fost denunțate de opoziția democratică venezuelană din Parlament și lucru care a fost recunoscut în 2017 cu premiul uh, Saharov. Adunarea națională este legitimă și consideră că această criză trebuie rezolvată prin dialog. Eu sunt coordonator al Comisiei pentru Drepturile Omului și susțin proiectul de rezoluție pentru ca să aibă loc alegeri prezidențiale libere, transparente și verificabile cu observatori internaționali bine recunoscuți. Aliniat la rezoluția din 28 martie aprobată în Parlament suntem, dorim ca grupul de contact să colaboreze cu grupul de la Lime, astfel încât să se ajungă la alegeri. Este singurul drum pentru democratizarea Venezuelor. Rog toate grupurile politice democratice să susțină această rezoluție. Singurul scop este să înceteze persecuția sistematică, violența, represiunea și încălcările drepturilor omului și plecarea în masă a venezuelenilor. Mulțumesc! Colegii, se dovete fare intervent. Mulțumesc. Vă rog frumos să cereți mai mult timp de la grupă, pentru că altfel este greu. Acum are cuvântul domnul Santos. Un minut, vă rog. Alte reprezentant, situația de tragedie, tragedie umanitară. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, situația tragică uh, din punct de vedere umanitar din uh, Venezuela continuă să șocheze pe toți observatorii internaționali. Raportul 1, ONU arată că uh, cazurile de încălcări ale drepturilor omului se multiplică uh, și condițiile de viață ale populației sunt din ce în ce mai dificile. Nimeni nu poate să aibă de complezență față de această situație, dar să fie clar, nu există soluții pentru o țară uh, și pentru a proteja pe cei care locuiesc acolo și care se confruntă cu dificultăți dacă nu se acceptă medierea internațională în vederea soluționării pașnice a crizei. Munca grupului de contact a obținut rezultate recunoscute de toate părțile implicate și uh, ar fi bine acum ca Uniunea Europeană să continue să ceară uh, ca echilibrul instituțional să fie refăcut și uh, să se facă schimbările necesare pentru a avea alegeri libere și corecte și deschise participării tuturor forțelor politice și cu garanții uh, din partea observatorilor internaționali. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, și acum dau cuvântul uh, uh doamnei Rafaela. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, situația din Venezuela ne îngrijorează foarte mult și face să sufere milioane de oameni. Peste 4 milioane de venezueleni au părăsit această țară. Este cea de-a doua criză a strămutării din lume după Siria. Și asta aproape la ușa noastră. Dar noi, europenii, nu ne respectăm normele juridice și obligațiile morale să-i primim pe cei care caută protecție. Mai devreme acest an am văzut eh, eu însă consecințele. Am fost eh, în eh, zona Caraibelor, care ține de regatul țărilor de jos. Fără susținerea noastră, aceste teritorii se confruntă cu sarcina imposibilă de a primi refugiați din Venezuela. Pentru că acolo venezuelenii, refugiații, reprezintă peste 10% din populația insulelor. De aceea, solicit Comisiei să ofere asistența necesară și să folosească toate resursele diplomatice, să aloce fonduri prin Fondul European pentru Migrație. Ar trebui să trimitem experți de la o, biroul de asistență pentru azil. Cer Comisiei și recomand Comisiei să uh, acționeze. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Terci. Un minut. Señora Mogherini. Mulțumesc, doamna Mogherini. Mă bucur foarte mult că am reușit să alcătuim o rezoluție pe care sperăm să o voteze foarte multă lume în acest nou Parlament ca să demonstrăm și să arătăm lumii tragedia din Venezuela, care are loc de foarte mulți ani și cu foarte multă pasivitate din partea multor oameni Cred că, din nefericire, dumneavoastră reprezentați exact rolul acesta jalnic pe care l-am avut și care a împiedicat să fie momente în care s-ar fi putut pune capăt suferinței poporului venezuelan. Cred că vorbim nu cu niște politicieni, nu e o dictatură ideologică marcată, ci este o adunătură de criminali. Este o adunătură de criminali care sunt protejați de un centru de comando care e în Cuba, care e la în Havana, care protejează, care a fost protejat de Uniunea Europeană și de Parlamentul acesta. Cuba este vinovată de ce s-a întâmplat în Venezuela și nu s-a spus acest lucru suficient de mult. Criminalii din Venezuela trebuie uh, să fie amenințați credibili, pentru că fără amenințare credibilă nu se va face nicio mișcare în aceste negocieri pentru că nu s-a întâmplat nimic înainte. Amenințarea aceasta trebuie să fie cu sancțiuni sau orice ar fi, dar este absolut necesară. Mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Culuglu Stelios, un minut. Mrs. Mogherini, uh, good evening. Bună seara, doamnă Mogherini. Aș vrea să vă pun o întrebare foarte directă. Recent a fost o încercare de lovitură militară de stat în Venezuela. De ce nu ați condamnat-o? Sunteți în favoarea unor uh, tipuri de lovituri militare, a unor anumite tipuri de dictaturi militare? De ce nu ați condamnat-o? A doua întrebare. Acum există în fine un progres în eforturile de reconciliere. De ce aveți această poziție agresivă? De ce această rezoluție agresivă? De ce nu dați o șansă dialogului? De ce punem gaz pe foc? Și a treia întrebare, dacă un fel de Guaido apare și într-o altă țară în care sunt încălcări grave ale drepturilor omului, unde taie disidenții în bucăți. În Arabia Saudită, de exemplu, dacă apare un Guaido și se proclamă președintele Arabiei Saudite și un susținător al democrației, îl veți recunoaște? Nu. Haideți să fiți sinceri, doamna, să fim sinceri, doamna Mogherini, pentru că petrolul uh, din Arabia Saudită e sigur, cel din Venezuela nu este sigur. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Simcici, un minut, vă rog. Da Mulțumesc. Am cerut să iau cuvântul pentru că am vrut să vorbesc împotriva militarizării și pentru pacifism. Vreau să mă pronunț în, fața, în favoarea unei rezoluții pașnice privind Venezuela. Putem să vorbim despre încălcarea drepturilor omului, dar de ce nu vorbim și despre încălcarea drepturilor omului în Arabia Saudită, pentru că conducerea de acolo controlează petrolul, pot să facă deci tot ce vor. Nu vorbim despre drepturile femeilor din Arabia Saudită, nu uh, emitem rezoluții în acest sens. Ce cu ipocrizia asta și oare cât va dura? De asemenea, vreau să mă pronunț împotriva imperialismului Statelor Unite ale Americii. Fie că sunt republicani sau democrați la putere, întotdeauna au avut această politică imperialistă față de țările din uh, America Centrală. Nu e prima dată când Statele Unite se amestecă în situația dintr-o țară din America Latină. Trebuie să condamnăm toate uh, dictaturile dar trebuie să, să ajutăm Venezuela să lupte împotriva imperialismului pe cont propriu. Mulțumesc. Domnul Milan Mon, un minut. De Mulțumesc foarte mult. Situația din Venezuela este din ce în ce mai dramatică. Regimul lui Maduro a demonstrat acest lucru și s-a arătat și în raportul lui Michel Bachelet. Libertățile democratice de bază sunt încălcate iar asasinarea capitanului Acosta este o probă. E nevoie de sancțiuni pentru cei care au încălcat drepturile omului atât de grav. Nu trebuie să se întârzi acest lucru. Trebuie eliberați prizonierii politici, trebuie să aibă loc alegeri prezidențiale libere. Dialogul uh, din Barbados trebuie să ducă la rezultate și nu trebuie să fie utilizat pentru regimul lui Maduro ca să câștige timp, așa cum s-a întâmplat cu alte încercări de dialog. UE trebuie să se implice activ. E necesar, și am spus acest lucru, e nevorba de o atitudine mai hotărâtă a Consiliului în, fa- în favoarea poporului Venezuela. Parlamentul a cerut recunoașterea lui Guido acum câteva luni, iar Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu grupul de la Lima și cu majoritatea comunității internaționale pentru a pune capăt acestui coșmar tragic din Venezuela. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Ward. Un minut. The humanitarian, political and economical... Criza politică, umanitară și economică din Venezuela are nevoie de o reacție urgentă Recentul raport uh, al uh, Comisiei Mixte este îngrijorător pentru că arată că situația drepturilor omului este îngrozitoare în această țară și singura modalitate de a depăși acest blocaj în societatea Venezuela este printr-o soluție negociată care să includă toate secțiunile societății. Este important ca tinerii, femeile și minoritățile să fie incluși în acest proces pentru că ei uh, sunt soluția unei păci inclusive sunt uh, încrezătoare că venezuelenii vor găsi o soluție pașnică uh, la procesul de negociere facilitat acum de Norvegia prin acest proces și e important ca Uniunea să susțină aceste discuții și să se opună oricăror apeluri la intervenție militară, pentru că războiul nu e soluția. Viitorul Venezuelei nu ar trebui să se bazeze pe violență și negocierile par să fie constructive, deci cer tuturor părților să continue să Uh, coopereze pozitiv pentru a ajunge la obiectivul de a avea uh, alegeri corecte și libere observate de observatori internaționali și susțin precondițiile create de grupul internațional de contact uh, condus de Uniunea Europeană, inclusiv eliberarea tuturor deținuților politici. Mulțumesc foarte mult. Următorul nostru vorbitor este uh, Finanța Carlo, un minut. Președinte, onorevole Mogherini, e timpul de... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Mogherini. A venit momentul acum să facem o evaluare a celor cinci ani de mandat ai dumneavoastră, iar a noastră este o evaluare negativă. În ceea ce privește Venezuela, recunoaștem că s-au făcut uh, anumite lucruri de către Comisie, însă Consiliul, în mod repetat, nu a fost în stare să adopte rezoluțiile noastre referitoare la Juan Guaido. Guvernul meu nu a putut să susțină asta. E o pată uh, pe uh, istoricul acestui uh, uh guvern. Într-adevăr, așa cum au spus și colegii, milioane de oameni suferă, uh, milioane de oameni au trebuit să părăsească țara și sunt undeva în zonă, care poate nici nu sunt recunoscuți uh, ca fiind refugiați, uh, mulți dintre ei. Sunt oameni care fug din calea violenței, nici nu știm unde merg, dar trebuie, e absolut esențial ca și Consiliul să susțină inițiativa din Norvegia, pentru că trebuie să ne asigurăm că în Venezuela vor avea loc alegeri libere. Asta a cerut și conferința episcopală din Venezuela și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut tot ce au putut pentru a încerca să um, organizeze alegeri. Ar trebui să se acționeze în acest uh, sens. Mulțumesc. Următorul vorbitor nu îl văd în sală. A, ah, ba nu, a revenit. Vă mulțumesc. Nicolau Alavanos, un minut. Mulțumesc. Una din primele acțiuni pe care noua guvernul Noii Democrații a fost uh, să recunoască pe Guaido, care este omul de paie al SUA, și să recunoască această președinție interimară a Venezuela, iar poziția de SUA a fost susținută de acest guvern. Decizia aceasta susține intervenția SUA și a aliaților și este împotriva președintelui legitim ales al țării și merge împotriva poporului venezuelan, care ar trebui să fie singurii care ar trebui să-și hotărască dezvoltarea politică și socială. Grecii, ca și în trecut, trebuie să condamne cu hotărâre intervenția Statelor Unite și a Uniunii Europene în Venezuela. Și democrația Uh, trebuie să facă ce trebuie. Partidul Comunist din Grecia își exprimă uh, solidaritatea față de Venezuela. Mulțumesc, domnul Lega. David. Yes, thank you. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Uh, răul uh, numit comunism are multe fațe și în Venezuela uh, fața acestui rău este Maduro, care a distrus o țară care odată a fost bogată. Conform femeiului, rata inflației este proiectată să ajungă la 10 milioane la sută până la sfârșitul anului și Uh, venezuelenii mor de foame, pur și simplu. Iar atunci când ei protestează pe străzi, sunt împușcați de forțele de securitate ale lui Maduro. Pentru a supraviețui, 5 milioane de oameni au fugit deja sau vor fi fugit deja din țară până la sfârșitul anului, conform Națiunilor Unite. Venezuelenii sunt în genunchi, dar ei nu sunt uh, învinși. Juan Guaido este președintele lor uh, legitim interimar și acest parlament și majoritatea statelor membre l-au recunoscut ca atare. Totuși, unii membri și unele state membre continuă să susțină regimul ilegitim al lui Maduro și în felul acesta legitimează crimele îngrozitoare ale acestuia împotriva poporului venezuelan. Și pentru asta ei vor ajunge, uh, rămâne în istorie nu așa cum speră că vor rămâne. Deci sunt de acord cu colegii din PPE că trebuie să luați inițiativa, începește politica UE în Venezuela. Maduro trebuie să fie tras la răspundere pentru crimele lui îngrozitoare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Kempa, Beata Kempa. Panie przewodniczący, szanowni państwo, kryzys humanitarny. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, criza umanitară din Venezuela se înrăutățește în fiecare zi. Dacă privim ceea ce face societatea internațională, uh, Uniunea Europeană, trebuie să dăm dovadă de mai multă susținere și mai multă acțiune în favoarea venezuelenilor. Uh, e nevoie de mai multă presiune internațională. Presiunea internațională a adus regimul la masa negocierilor. Am văzut cât de mulți oameni suferă în Venezuela. 4 milioane de oameni uh, suferă de foame, inclusiv copii, femei însăcinate. Foarte mulți uh, venezueleni fug în Brazilia, Chile, în alte țări din regiune. Și dacă, bine, noi încercăm să trimitem uh, alimente și medicamente, dar e foarte important să găsim și o soluție politică. Pe lângă eforturile guvernamentale, trebuie să ajutăm pe venezueleni, pe cetățenii de rând, să găsim orice fel de parteneriat prin care să îi ajutăm, pentru că trebuie să o facem. Rolul Uniunii Europene este să ofere asistență am putea să folosim exemplul polonez, a trimite ajutor direct în țară. Mulțumesc! Nu mai am alți vorbitori pe lista vorbitorilor. Așadar, trecem la procedura intervențiilor spontane. Avem 5 minute alocate pentru acestea, 4 vorbitori. Începem cu doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, doamna Mogherini concluziile Națiunilor Unite privind situația din Venezuela urgentează ajutorul umanitar care să fie la înălțimea tragediei din această țară și un proces de tranziție către democrație represiunea, încălcarea drepturilor omului trebuie să înceteze. Dialogul trebuie, are o foaie de parcurs, alegeri democratice libere, în condiții juste pentru toți participanții, așa cum propune adunarea din Venezuela, cu mecanisme de verificare internaționale, ca să nu fie uzurpată voința poporului ci asasinatele, lipsa de hrană, tot ce s-a întâmplat, lipsa de medicamente justifică o uh, anchetă penală în această țară și sancțiuni care trebuie să blocheze tot patrimoniul care a fost obținut ilicit în timpul acestei dictaturi. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Wallace Smith. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte dacă europenilor le-ar păsa cu adevărat de poporul Venezuelei, ar organiza pentru ei uh, transporturi de hrană și de medicamente în cooperare cu guvernul legitim ales al Venezuelei. Nu trebuie să îți placă de Maduro, dar el a fost ales și ar trebui să vă uh, simțiți obligați să ajutați poporul și să contracarați brutalitatea sancțiunilor americane care au adus această țară în genunchi. N-au niciun sens aceste sancțiuni, sunt o nouă formă de terorism sunt menite să-i uh, uh, afecteze pe cei mai vulnerabili. Aceștia sunt cei care suferă cel mai mult. Ar fi mai bine dacă uh, americanii ar invada această țară, cel puțin atunci venezuelienii ar putea să se lupte cu ei și să se apere. Pe când asta este cea mai rea formă de război. Este un război economic și nu există nicio ieșire din asta. Decizia dumneavoastră de a-l uh, susține pe Guaido un uh, derbedeu de, de dreapta, fără nicio susținere în Venezuela, a fost o uh, greșeală uriașă. Vorbiți de interesul noastră față de, de legislația internațională. E 100% împotriva dreptului internațional și totul este ilegal, vă confirm. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident acum că recunoașterea lui Juan Guaido de o majoritate în acest parlament uh, nu a fost doar ilegală, conform dreptului venezuelan și dreptului internațional, dar, și mai important, nu a funcționat și să vină cineva aici și să vorbească despre catastrofa umanitară, despre faptul că milioane de oameni uh, fug din țară și în același timp să spună că e nevoie de mai multe sancțiuni, mai multe măsuri țintite. Tocmai acesta e motivul pentru care foarte mulți oameni uh, fug. Asta e, o, e dincolo de orice ipocrizie pentru mine. Să vorbești despre încălcarea drepturilor omului în Venezuela când tocmai ai încheiat uh, un acord cu Brazilia unde președintele a uh, permis, permite uh, să se împuște oamenii pe stradă, de ce nu vă asigurați că venezuelenilor sunt returnate activele care sunt uh, confiscate peste tot în lume? De ce nu, vorbi, de ce nu lucrați cu uh, agențiile umanitare recunoscute, recunoscute pentru a, a juta oamenii. Nu va funcționa să facem acest oameni să moară de foame pentru a fi de acord cu noi. Niciodată n-a funcționat și nici aici nu va funcționa. Mulțumesc, domnul Ulrich Milan. Vážená pani Mogherini, n-ai n-avrei rezoluție. Mulțumesc, doamna Mogherini. Proiectul de rezoluție Eh, e bine, am ascultat cu multă atenție, dar am auzit doar clișee și ați vorbit despre încălcarea legislației europene. N-am auzit nimic nou. Toată rezoluția este, de fapt, o reflectare a Uniunii Europene care nu are niciun fel de putere. Trebuie să spunem că situația din Venezuela, ca și cea din Libia, din Irak și din Iran, este provocată de politica externă agresivă americană serviciu secret, armata, care provoacă conflicte în toată lumea. Sunt state naționale care au colaborat fără niciun fel, au funcționat foarte bine, fără niciun fel de probleme, dar asta e din cauza banilor, a petrolului, lucru care nu se spune în proiectul de revoluție, de rezoluție, nu se spune niciun cuvânt. Este de fapt o rezoluție foarte slabă. Mulțumesc. Cele 5 minute sunt terminate. Vreau să vă spun că pe viitor, în acest mandat, am să rămân la acest uh, timp alocat de 5 minute pentru intervenții spontane, pentru că Um, știți că atunci când e președin, vicepreședinții pot să aibă pro, maniere de a proceda diferite. Vreau să vă rog să vă concentrați că, indiferent uh, câte intervenții sunt, uh, procedura intervențiilor spontane rămâne limitată la 5 minute. Doamna Pereira. The floor is yours. Obrigada domnule președinte cred că această dezbatere este una ipocrită pentru că este menită să legitimeze o ingerință internațională în uh, venezuela uh, și urmăm uh, cu slugărnicie atitudinea Statelor Unite care consideră că America de Sud e curtea sa. Deci tot timpul se folosesc aceleași pretexte. Terorism, sabotaj, lovituri de stat, blocada economică, blocada financiară, diplomatică și mai departe. Uh, condițiile de viață ale poporului venezuelan sunt uh, distruse în acest fel. Și trebuie să dăm o șansă dialogului și păcii și să ne gândim la interesele poporului venezuelan care să poată să-și decide singur viitorul și să găsească rezoluția, soluția problemelor. Cu aceasta se încheie lista intervențiilor și o rog pe doamna vicepreședinte Mogherini să încheie această dezbatere. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că n-am auzit niciodată în acest hemiciclu pe nimeni care să dorească să vadă o invazie militară a unei alte țări și sper să nu se mai întâmple așa ceva. Mă șochează acest lucru și cred că putem fi mândri că eu știu, dacă ar fi fost Uniunea Europeană, prin activitatea cu țările din zonă, cu Națiunile Unite, cu agențiile sale, cu grupul de contract, de contact care să oprească orice gând de escaladare militară, să oprească uh, orice posibilitate de escaladare militară a conflictului din țară sau din afară. Mă mândresc că suntem cei care am colaborat cu agențiile umanitare și le-am permis să intre în țară și să asigure asistență pentru poporul venezuelan. Mă mândresc că suntem poate cel mai mare donator care a venit cu asistență pentru poporul din Venezuela. Sper să nu uitați acest lucru și sper Chiar sper că mai sunt, eu știu, aici pentru câteva luni, dar sper realmente că în cei cinci ani care urmează nu vă veți gândi niciodată să vă imaginați o invazie militară a unei țări ca și să gândiți că este o opțiune. Mă sperie ca european, ar trebui să fie clar în mintea tuturor europenilor. Noi am trăit în Europa, știm ce înseamnă să fii în stare de război. Iar valoarea activității noastre în lume este exact istoria noastră, care e plină de sânge și care ne-a învățat că războiul nu este o idee bună vom continua și cred că există multă uh, convergență, nu există convergență totală, nu mă așteptam la așa ceva, dar să vom continua să acționăm în această direcție. Insistăm pe o soluție pașnică care să excludă orice încercare militară. În al doilea rând, să cerem o soluție democratică cu alegeri prezidențiale timpurii, cu toate garanțiile că ele vor fi libere și corecte, ceea ce n-a fost cazul înainte. Și în al treilea rând, asta include dialogul angajarea diplomatică, susținerea totală pe care noi le-am acordat chiar dinainte de discuțiile mediate de Norvegia. Vom continua să susținem aceste negocieri, știind și nu suntem naivi că în trecut experiențele negocierilor și medierilor s-au dovedit a fi grele și n-au ajuns la nicio concluzie. Dar există un cadru clar, există o perspectivă clară și cred că avem datoria Consiliului European crede că avem uh, acest, uh, acest rol, că trebuie să susținem această șansă pe care o avem pentru o tranziție pașnică și democratică în Venezuela prin mijloace politice, prin eforturi diplomatice. Asta sigur că implică sancțiuni, dar vreau să spun foarte clar uh, că sper că cei care sunt în acest hemiciclu știu ce politici are Uniunea Europeană și ce politici nu are. Uniunea Europeană nu are măsuri Uh, sancțiuni împotriva țării, a populației. Măsurile noastre sunt uh, țintite împotriva unor persoane, unor indivizi care răspund de încălcarea gravă a drepturilor omului. Vreau să fie foarte clar și nu în ultimul rând susținerea umanitară, ajutorul umanitar. Cred că trebuie să continuăm să venim cu resurse. Ultima dată când am vorbit cu LOCAC, cu subsecretarul ONU care răspunde de asistența umanitară îmi spunea că în acest moment problema principală în materie de asistență umanitară este lipsa de resurse, mai mult decât dificultatea de acces. Cred că avem răspunderea ca europeni să sporim nivelul de asistență față de populație pentru frații noștri din Venezuela. Suntem așa de mult legați de ei, legați cu legături de familie de ei. Avem interesul, datoria să susținem poporul venezuelan și nu e nicio îndoială în acest punct de vedere, dar cred că avem și responsabilitatea să facem apel și la alții să sporească asistența umanitară, pentru că Uh, trebuie să încercăm să ajungem la un proces electoral cât mai curent, la un proces credibil, transparent. Nu putem să ignorăm nevoile dramatice umanitare ale poporului venezuelan și nu în ultimul rând să susținem activitatea lui Michel Bachelet cu măsuri suplimentare dacă statele membre consideră unanim că este cazul. Să susținem activitatea lui Michel Bachelet cu măsuri individualizate pentru pe care le putem introduce ca urmare a raportului recet privind încălcările drepturilor omului, care sunt extrem de grave. Sper că Parlamentul, poate nu unanim, dar poate în mare măsură, ne va susține în abordarea noastră și pentru că o voce puternică a instituțiilor europene, a Parlamentului European, este crucială pentru că așa vom avea un rol cheie în țările din regiune, din Brazilia până în Columbia, din Mexic până în statele care fac parte din grupul internațional de contact, pentru ca Europa să fie un partener activ într-o soluție care, vreau să spun încă o dată, este pașnică și democratică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna vicepreședinte Mogherini. În încheierea acestei dezbate vreau să vă informez că am primit au fost depuse șase uh, proiecte de rezoluție. Votul va avea loc joi. Dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi se încheie astfel și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de declarație a doamnei vicepreședinte a Comisiei cu privire la situația din Golful Persic. Și vreau să Vă rog, doamnă Mogherini, să luați din nou cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Golful este foarte aproape de Europa, este parte din regiunea noastră și situația de securitate din Golf este strâns legată de securitatea noastră. Am spus întotdeauna că menținerea acordului nuclear cu Iranul este, în primul rând, pentru noi europenii, un interes european și global de securitate. Acest lucru a devenit evident astăzi. Nu vrem să vedem o escaladare militară în regiunea noastră, nici nu vrem să vedem o cursă a înarmării nucleare într-o regiune unde sunt deja atâtea tensiuni. În decursul anilor am spus întotdeauna că fără acordul nuclear, situația din Orientul Mijlociu, care este deja suficient de complicată, ar fi și mai dificilă, mult mai dificilă decât este acum. Am spus întotdeauna acest lucru. Acum se pare că uh, avem un consens tot mai amplu pe acest subiect. Chiar și cei care erau foarte sceptici uh, referitor la uh, acest acord își dau seama astăzi că situația ar fi mult mai rea fără acord. Asta am auzit în toate conversațiile mele, mai ales cu liderii regionali din Golf. Tensiunile actuale s-au găsit în mintea tuturor liderilor uh, Irakului și Cuveitului cu care m-am întâlnit în, când am fost în regiune sâmbătă și duminică. Uh, am discutat despre cum am putea să ajutăm la evitarea unei escaladări suplimentare cu susținere din regiune pentru a ajunge la un nivel uh, inițial de înțelegere și de uh, încredere între actorii principali. Nimeni nu spune că vrea război, nimeni nu declară că aceasta este intenția în regiune. Nimeni nu spune acest lucru. Nimeni nu spune acest lucru în lume. Însă, problema este că, mai ales într-o astfel de regiune, pot să aibă loc uh, mici greșeli în calcule și acestea pot să ducă la uh, niște spirale de confruntare periculoase. De aceea noi, europeni invităm toți actorii relevanți să fie uh, cât mai precauți și să acționeze cât mai rațional. De aceea facem tot ce putem pentru a salva acordul uh, nuclear de la retragerea unilaterală a Statelor Unite. Ieri am avut o discuție cu miniștrii de afaceri externe în Consiliul pentru Afaceri Externe. Toate cele 28 de state membre mi-au confirmat intenția noastră comună de a face toate eforturile posibile la nivel colectiv pentru a menține acordul nuclear chiar în aceste circunstanțe foarte dificile. Avem interesul și responsabilitatea să o facem. Cunoașteți cu toții situația. Probabil că nu a fost niciodată atât de dificilă ca și astăzi, la 14 luni după retragerea uh, Statelor Unite, Iranul a anunțat că va își va reduce în mod uh, treptat uh, conformitatea și respectarea acestui acord. Uh, de asemenea, Agenția uh, pentru energia atomică a confirmat, după mulți ani în care a confirmat conformitatea acordului, a confirmat faptul că Iranul acum își crește depozitele de uraniu îmbogățit și că a îmbogățit uraniul uh, dincolo de limitele stabilite în planul de acțiune. Aceste acțiuni, uh, sigur că merg împotriva acordului și împreună cu ministrii de externe din Franța, Germania și Regatul Unit, am dat două declarații foarte clare cerând Iranului să se reîntoarcă la conformitate deplină. Conformitate deplină vreau să subliniez, pe care Iranul a menținut-o de când a fost încheiat acordul până acum câteva zile. În acest moment, acțiunile Iranului încă sunt reversibile și nu indică o decizie sau o, o intenție fără echivoc de a relua programul nuclear. În același timp, vreau să spun foarte clar, cu cât mai mult timp trece uh, timp în care Iranul merge pe acest drum, cu atât va fi mai greu din punct de vedere tehnic să revină. De aceea am cerut Iranului să revină la punerea în aplicare plină a acordului, așa cum a făcut-o până acum. Este în interesul nostru, al iranienilor, interesul nostru colectiv, este același interes care a stat la baza încheierii acordului nuclear cu Iranul. Am făcut acest lucru pentru că am știut că un astfel de acord era în interesul nostru al tuturor și, de fapt, în interesul securității colective în lume. Din partea noastră, Uniunea Europeană, statele membre, ne-am intensificat eforturile pentru a încerca să atenuăm consecințele deciziei de uh, reintroducerea sancțiunilor față de Iran, decizie a SUA. Am uh, convenit uh, la Viena o nouă întâlnire a Comisiei Comune care monitorizează implementarea acordului și împreună cu China, Rusia și Iranul am avut o întâlnire dificilă, dar constructivă, în care am reușit să rămânem uniți cu privire la nevoia și angajamentul unei puneri în aplicare deplină și uh, eficace a acordului de către toate părțile. Am decis la această întâlnire că experții noștri se vor întâlni în curând pentru a discuta despre chestiuni cum ar fi cum să faciliteze exportul a uranului îmbogățit și apei grele din uh, afară, din Iran. Un lucru care a devenit dificil după sancțiunile, după impunerea sancțiunilor. Și în această zi, Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat că instrumentul pentru schimburi comerciale cu Iranul, Instex, în sfârșit a devenit operațional lucrau deja de luni de zile la acest instrument și Uniunea Europeană și de asemenea, personalul uh, meu a însoțit acest proces. Acum acest instrument este în sfârșit operațional și își procesează tocmai primele tranzacții. În aceeași zi, șapte state membre ale Uniunii Europene au declarat că sunt dispuse să uh, acceadă la acest mecanism și ieri la uh, Consiliul pentru Afaceri Externe mai multe state membre au declarat că iau în considerare posibilitatea de a adera la acest instrument. De asemenea, avem discuții cu țări non-europene care să adere la instrument. Pentru că menținerea acordului nuclear cu Iranul nu este doar în interesul Uniunii Europene. Multe alte țări din lume împărtășesc uh, îngrijorarea noastră, mai ales în ceea ce privește o cursă a uh, a înărmării nucleare în regiune. De aceea, menținerea acestui acord nu este doar uh, interesul și responsabilitatea noastră, este și o responsabilitate comună a tuturor din lume. Vreau să reamintesc încă o dată că acest acord nu este un acord bilateral sau multilateral, nu doar atât. Uh, e un document care a fost adoptat unanim prin uh, o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU. Așadar, uh, e o responsabilitate colectivă pentru acest acord. Noi, europenii, facem tot ceea ce putem. N-am crezut niciodată că va fi ușor acest proces și nu este deloc ușor Însă, ceea ce încercăm să obținem este atât de important și este un exercițiu fără precedent. Și sunt sigură că dacă nu am fi noi, acordul în primul rând nu ar exista și probabil că nu ar mai fi în viață ca să spun așa. Am spus întotdeauna că orice încălcare a acestui acord nu poate decât să aducă mai multă instabilitate, mai multă violență, mai multe riscuri uh, de tensiune în regiunea noastră și evenimentele recente au dovedit că aveam dreptate. Dar obiectivul nostru nu este să ni se dea dreptate, obiectivul nostru este să încercăm să facem lucrurile să meargă spre bine. Cred că nimeni azi nu ar trebui să subestimeze riscul spus de o, uh, o escaladare pentru noi toți, la nivel colectiv, o escaladare în uh, Orientul Mijlociu. De aceea trebuie să facem cu toții tot ce putem să prevenim acest uh, scenariu. Noi, europenii, suntem uniți și spunem foarte clar că vom continua să facem tot ce putem pentru a salva acest acord. Vom continua să fim o voce a rațiunii și asta pentru securitatea noastră, pentru pace în regiunea aceasta și pentru că știm că există o problemă, trebuie să păstrăm canalele de comunicare și cooperare deschise și să investim la nivel diplomatic pentru a soluționa problemele. Mulțumesc! Mulțumesc! Prima vorbitoare este doamna Șoidrova Mihaela. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru acest raport uh, privind situația din uh, zona Golfului. Situația devine din ce în ce mai problematică de, zona Golfului devine un punct nevralgic al lumii. Abilitatea Iranului de a bloca strâmtoarea Hormuz este o mare amenințare pentru economia europeană. Prin urmare, toți membrii Consiliului de Securitate trebuie să facă tot ce este posibil ca să prevină escaladarea situației. Doamnă înalt reprezentant, ați vorbit despre situația actuală, despre dezbaterea care are loc. Uniunea Europeană trebuie să fie unită pe acest subiect și avem nevoie de o modalitate prin care să facem Iranul să-și respecte în continuare acordul, chiar dacă americanii l-au uh, denunțat și au impus sancțiuni. Nu vrem să existe noi sancțiuni, vrem ca Iranul să uh, respecte acordul. Mulțumesc. Pizzuia Tonino Domnul Tonino domnule președinte. High Representative, the JCPOA is indeed a major diplomatic achievement that took years of negotiation. Acordul cu Iranul reprezintă o mare realizare care a durat ani să fie negociat și o realizare a alianței transatlantice pe care noua administrație americană a negat-o și a revocat-o și nu are nicio Uh, logică strategică, distrugerea sistemului multilateral bazat pe reguli și uh, uh, prin punerea sub semnul întrebării a unor succese diplomatice multilaterale. Acest acord este extrem de important pentru non-proliferarea nucleară și pentru pacea și securitatea internațională. Este în interesul întregii comunități internaționale, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite și Iranul. Prin urmare, trebuie să facem mai multe pentru a salva acest acord și pentru a lua toate măsurile necesare ca să asigurăm condiții și beneficii economice tangibile și în același timp să le reamintim uh, omologilor iranieni care sunt obligațiile lor. Escaladarea tensiunilor între SUA și Iran au un impact uh, foarte negativ asupra unei regiuni deja fragile. Uniunea Europeană trebuie să rămână fermă, unită și să aibă o poziție clară europeană în respectarea dreptului internațional. Thank you. Mulțumesc. Doamna Natalie Loazo. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, UE a jucat un rol major în încheierea acordului de la Viena, de la retragerea Statelor Unite. Responsabilitatea Europei este și mai mare pentru a menține elementele esențiale ale arhitecturii mondiale de neproliferare nucleară. Astăzi situația este alarmantă Statele Unite au restabilit sancțiuni unilaterale și extrateritoriale. Iranul a depășit limita care era fixată în ceea ce privește îmbogățirea și stocarea uraniumului. Golful Persic uh, face fața unor tensiuni preocupante. Este urgent neproliferarea este slăbită, riscul unui conflict în Golf este din ce în ce mai mare, iar interesele cetățenilor și întreprinderilor noastre sunt amenințate. Astfel, ce măsuri concrete propuneți dumneavoastră pentru a contribui la, duce, la o dezescaladare a conflictului și ce propuneri aveți pentru ca acest acord să fie operațional, incitând și alte state membre să se alăture acestui acord? Mulțumesc! doamnă Neumann, Hanna. High Representative, dear colleagues. Um, înalt reprezentant, dragi colegi, acordul nuclear cu Iranul a fost un succes diplomatic al unei Uniuni Europene unite și un acord care a fost negociat mai ales de către femei. Dumneavoastră ați făcut parte din echipa de negociere, doamnă Mogherini. Însă, patru ani mai târziu, această, această realizare este în pericol din cauza unui președinte irresponsabil care o pune în pericol. Este în pericol pentru că regimul din Iran începe din nou să intensifice îmbogățirea uraniului. Dar este în pericol și pentru că politica externă a Uniunii Europene încă nu este suficient de puternică pentru a contrabalansa aceste evenimente. Evenimentele recente din Golful Persic pe care le discutăm ne-au arătat cum o singură scânteie poate fi suficientă pentru a declanșa o escaladare violentă pe care nimeni nu și-o dorește. Și noi cu toții astăzi și săptămânile viitoare trebuie să ne asigurăm că acest conflict nu escaladează și mai mult într-o regiune care este deja devastată de război. În acest sens, noi, verzii, salutăm decizia luată ieri de Consiliul pentru Afaceri Externe pentru a găsi soluții pentru menținerea acordului. Da, Statele Unite și Iranul trebuie să vorbească, dar vreau ca și Uniunea Europeană să susțină uh, convocarea unei conferințe regionale, așa cum a solicitat Irakul. Ar putea să fie o conferință unde toți actorii regionali să se așeze la masă și să găsească soluții durabile. Însă un lucru să fie clar – acest lucru se poate face numai dacă abuzurile privind drepturile omului sunt luate în considerare de asemenea. Deci trebuie să vorbim și despre